aceasta fie o soluție bună la problema îmbătrânirii populației europene. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă ministru. Dezbaterea pe acest punct se încheie. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume dezbaterea comună privind registrul de transparență. Primul raport al domnului Casini privind acordul interinstituțional privind un registru de transparență comun și apoi avem un al doilea raport, modificarea regulamentului de procedură ca urmare a înființării acestui registru de transparență comun. Așadar, fără să lungesc vorba, domnul Casini, raportorul nostru, are cuvântul. Presidente, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar, dragi colegi, voi aborda într-o singură cuvântare ambele subiecte, pentru că practic este un subiect comun. Cu dezbaterea și votul care va urma, se încheie o perioadă de negocieri uh, ale grupului de lucru prezidat de doamna Wallace, la care au participat colegi din toate grupurile politice, delegația Comisiei Europene, condusă de domnul comisar Șefcovici, care a dus la redactarea unui text de acord uh, în vederea unui registru comun de transparență al instituțiilor europene. Comisia pentru afaceri constituționale în câteva luni a redactat acest raport uh, producând și un text de, uh, pentru modificări ale regulamentului intern. Eu am rămas foarte surprins când am văzut câtă atenție a dedicat opinia publică acestui acord pentru transparență. Mi-e teamă să nu îi se atribuie efecte superioare a celor pe care le va avea în realitate. Transparența și apărarea corectitudinii vieții politice nu este instrumentul prin care poate fi stârpită corupția. Recentul episod al ziariștilor care au încercat să corupă pe unii parlamentari s-ar putea repeta, nu doar la Parlamentul European. Pe de altă parte, cine dorește să corupă știe cum se fac lucrurile pentru a nu fi identificat sunt quindi un limite assoluto. Deci, eh, registrele nu sunt un, eh, eh, o baghetă magică. Instrumentul principal e dreptul penal și dacă dreptul penal al statelor membre nu este suficient, trebuie să recitim articolele de la 82 la 86 ale Tratatului la Lisabona, să vedem dacă nu este posibil să atribuim coruperii unor parlamentari europeni caracterul unei infracțiuni transfrontaliere sau oricum care încalcă interesele financiare ale Uniunii Europene și să evaluăm, dacă nu va fi cazul, să avem o procuratură, un parchet european care ar fi o măsură uh, în plus pe uh, calea unității europene. Registrul deci transparenței are un rol mai modest. În unele țări, termenul de lobbyist, de reprezentant al grupurilor de interese, are un, o semnificație negativă, dar în alte țări uh, e considerat o activitate semi-publică. Uh, practic, pentru că uh, ajută la, la luarea unor decizii uh, niște probleme care uneori sunt necunoscute. În Parlamentul European lobby-ul este foarte important, pentru că adesea uh, chestiunile de care se ocupă parlamentarii sunt complexe, tehnice. Aproape întotdeauna trebuie găsit un echilibru între interese divergente. Și chiar între state există interese divergente, deci lobbyiștii sunt foarte utili. Uh, dar atunci să nu-i mai numim, nu-i vom mai numi uh, lobbyiști, ci reprezentanții grupurilor de interese. Sigur, interesele acestea pot fi contrare și e bine să fie așa. Eu uh, uh, am fost judecător și vreau să spun că uh, contradictoriul între părți opuse este o condiție esențială pentru uh, ca să fie făcută dreptate. Uh, deci nu e uh, rău să existe interese uh, uh, contrarii. Important este ca noi să ne menținem libertatea de gândire, independența, uh, căutarea binelui comun. De aceea a fost uh, uh, înființat acest registru pentru transparență de comun acord între Parlament și Consiliu și e de sperat ca și Consiliu în scurt timp să ajungă la un acord cine dorește să reprezinte unele interese trebuie să aibă acces liber la uh, birouri, însă trebuie să se înscrie într-un registru cu toate elementele pentru a identifica structura juridică și financiară. Registrul are caracter public, există și organisme care nu apără interese tip lobby, ci încearcă să colaboreze la, inter- la politicile europene, de exemplu partide, uh, biserici, regiuni. Aceștia nu vor fi înscriși ca atare în registru, însă dacă există Uh, birouri autonome care uh, doresc doar și exclusiv contactul cu instituțiile europene, trebuie să fie indicat acest lucru în registru. Uh, dacă au un regim juridic diferit față de reprezentanții grupurilor de interese registru comportă o modificare regulamentului, am spus deja acest lucru, sunt două aparte, însă e vorba de doar un prim pas spre o transparentă mai completă. Noi studiem ipoteze care vor putea fi transformate în legi după o matură reflexie, mai ales numărul 9 al actului care indică posibilitatea ca uh, să se indice uh, reprezentanții grupurilor de interese care se întâlnesc cu parlamentarii în uh, perioada de pregătire a legilor sunt în contra amendamentelor care doresc să pună obstacole în fața acestei prevederi, dar îmi doresc ca eh, și Consiliul să-și dea acordul și apoi să existe un consens cât mai larg în acest Parlament ca să dăm o indicație puternică a datoriei de transparență și un ghid al acțiunii pe mai departe. Deci sper să eh, dispunem de acest consens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Casini. Acum adresez domnului ministru șef, eh, doamnei ministru Gheori, din partea președinției maghiare. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu câtă voce mi-a mai rămas, voi încerca să vă prezint opinia Consiliului. Domnule comisar, stimați deputați, doamnelor și domnilor, transparența este esențială pentru funcționarea instituțiilor democratice, ceea ce este valabil mai ales pentru instituțiile Uniunii Europene, pentru că, după cum știm cu toții, ele sunt prea adesea acuzate că sunt depărtate de cetățeni și deci nu sunt suficient de transparente. Consiliul a arătat clar că dorește ca instituțiile Uniunii Europene să fie transparente în relațiile cu ceilalți și între ele. Atunci când cetățenii ne cer să ne ocupăm de problemele lor, așteaptă cele mai înalte standarde. De aceea salutăm propunerile de a crea un registru de transparență comun între Parlament și Comisie și Consiliu. Uh, salut propunerile lui domnului Casini și dacă plenul uh, le va uh, aproba, sperăm că acest raport să reprezinte o bază pentru registrul de transparență comun la care să participe și Consiliul. Noi dorim transparență nu doar prin vorbe, ci și prin fapte. Și vreau să mai subliniez încă un lucru. Sunt conștientă de faptul că în ultimii ani Consiliul a fost solicitat să participe la registrul de transparență. Consiliul nu va fi implicat pe deplin în această procedură pentru că noi considerăm că Consiliul, spre deosebire de Parlament și de Comisie, prin natura sa nu va fi afectat în același mod de lobiști pentru că lobiștii nu prea contactează Consiliul, ci statele membre pentru a-și uh, realiza munca. Cu toate acestea, Consiliul este gata să adopte un rol în acest registru și speră să contribuie la crearea sa. Suntem gata să negociem și cu uh, Comisia și cu Parlamentul pentru a vedea cum anume ne putem implica în acest registru la un moment dat. Dar nu dorim ca acest registru să amâne intrarea în vigoare a acordului între Comisie și Parlament. Acum, Consiliul examinează un proiect de declarație politică legată de Registrul de Transparență Comun și de publicarea sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați ai Parlamentului European. Transparența este o chestiune care îi interesează pe cetățeni. Este o chestiune esențială pentru a crește legitimitatea democratică a instituțiilor europene și mă bucur să vă informez că astăzi avem mai mult de 3800 de înregistrări în acest uh, registru al Comisiei. De aceea sunt absolut convins că adoptarea unui registru comun de transparență va reprezenta un progres major în creșterea transparenței procesului decizional la nivel european. Un răspuns direct uh, pentru cetățeni. Vreau să laud munca foarte constructivă uh, pe care am uh, dus-o împreună și vreau să uh, îi uh, mulțumesc doamnei Wallis, domnului uh, Casini, dar și domnului Leinen și doamnei Durand uh, pentru că a fost uh, foarte bună colaborarea noastră și a fost o adevărată plăcere să lucrez împreună cu dumneavoastră. Avem un acord interinstituțional, un proiect pe care îl uh, dezbatem astăzi. Mâine vom putea să lansăm acest registru de către cele două instituții. Dacă mâine se votează, vom putea lansa acest proiect în iunie, semnalând astfel de hotărârea noastră de a crește transparența uh, la nivel european. Registrul dorește să le oferă cetățenilor o mai mare transparență cu privire la indivizii și organizațiile care încearcă să influențeze procesul decizional european. Am înțeles că există anumite preocupări privind autoritățile publice regionale. Deci vreau să clarific. Întrebarea era dacă ar trebui să se înregistreze. Eu cred că dacă citim cu atenție textul, ne dăm seama că acest lucru nu reflectă identitatea lor nu reflectă faptul că ei asigură o reprezentare directă a cetățenilor uh, conform sistemelor lor constituționale. Dacă citim cu atenție acest acord, uh, avem toate asigurările. Textul menționează explicit că autoritățile locale, regionale și municipale nu trebuie să se înregistreze, nu e nevoie să se înregistreze. Și la anexa 1 se indică faptul că autoritățile publice nu e nevoie să se înregistreze. Serviciile care fac parte din uh, administrare la nivel uh, local, municipal sau regional, care duc activități conform uh, atribuțiilor lor constituționale, de asemenea nu trebuie, nu e nevoie să se înregistreze. Sper că am reușit să clarific ultimele îngrijorări și un ultim cuvânt în ceea ce privește dimensiunea interinstituțională. Suntem cu toții de acord că realizarea unei cooperări comune între Comisie și Parlament va fi consolidată prin implicarea Consiliului. De aceea mă simt uh, uh îndatorat și mulțumesc președinției maghiare pentru faptul că a schimbat atmosfera în Consiliu pentru a uh, îi da un impuls uh, Consiliului pentru a găsi modalitățile prin care am putea să uh, organizăm cea mai bună uh, cea mai bună relație dintre Consiliu, Comisie și Parlament pentru a gestiona acest registru. Semnalul politic, și anume dat prin faptul că cele trei instituții ale Uniunii Europene iau această chestiune în serios și abordează împreună chestiunea transparenței, cred că acest semnal este unul foarte puternic și sunt sigur că susținerea politică a tuturor celor trei instituții uh, în, a unui registru uh, în care se vor înscrie uh, curând peste 4.000 de loviști. Cred că va fi un demers așadar pozitiv pentru toate cele trei instituții. Mulțumesc, domnule comisar, și eu vreau să vă mulțumesc pentru discuția noastră foarte constructivă. Acum dau cuvântul domnului Weber în numele PP, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar, transparența este baza democrației. Oamenii trebuie să știe cum se iau deciziile, cine influențează acest lucru și de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are competențe mult mai puternice. De aceea este foarte important ca modul nostru de lucru să fie foarte transparent și să ne punem și noi întrebări asupra uh, acestor chestiuni. Registrul de transparență este un rezultat foarte bun, cred eu, și vreau încă o dată să subliniez că e foarte bine ca autoritățile comunale, regionale, uh, avem uh, reguli foarte clare conform intereselor lor. De asemenea, aș dori să spun că lobbyismul, din punctul nostru de vedere, nu este ceva rău. Avem nevoie de uh, implicarea experților în munca noastră, dar ce e important este că la sfârșit noi parlamentarii să putem să decidem uh, pe propriile noastre picioare, deci în mod independent. Cred că putem să fim uh, mândri, pentru că la nivel național există foarte puține state membre în Uniunea Europeană care să aibă un registru de transparență. Uh, în Berlin, unde eu sunt acasă, există un registru nu există încă un registru de transparență, de aceea cred că noi uh, suntem uh, pionieri în acest domeniu. În ceea ce privește Consiliul, um, eu nu știu dacă ar fi, dacă, adică faptul că influența lobiștilor la Consiliu este atât de scăzută, cred că acesta ar fi mai degrabă un motiv ca uh, să se înscrie, pentru că deci nu ar fi nicio dificultate. Uh, noi, parlamentarii, dacă dorim să lucrăm pe viitor cu o, având o influență mai mică a lobbyștilor asupra muncii noastre, atunci trebuie să ne consolidăm um, statutul asistenților noștri și atunci vom putea să facem mai mult pentru cetățeni. Mulțumesc! Domnul Grote, în numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc Mulțumesc întâi raportorului și tuturor actorilor care au fost implicați, pentru că astăzi sau mâine, mai bine zis, după vot, vom avea rezultatele unei munci îndelungate și cred că va fi o zi bună pentru Europa, pentru instituții, deci pentru Parlament și pentru Comisie. Ne bucurăm că am reușit să înființăm împreună un com registru comun de transparență. Este un obiectiv uh, care încheie o fază, pentru că e nevoie încă de îmbunătățiri. În primul rând, nu este, uh, acest registru nu este într-adevăr obligatoriu. Trebuie să spunem clar acest lucru. Am o întrebare pentru domnul comisar. Întotdeauna comisia ne-a spus că cadrul juridic nu este pregătit. Este acum pregătită comisia să inițieze un cadru juridic ca după revizuirea acestui acord eh, să avem un registru obligatoriu. Și angajamentul din partea Consiliului m-a bucurat. Și anume, Consiliul eh, văd că nu mai are o poziție atât de, ehm, de fixă și, ca și colegul Weber, sper că, într-adevăr, la un moment sau altul Consiliul va reuși să se alăture. Pentru că dacă toate trei instituțiile europene au un registru comun, și dacă acesta este și obligatoriu, și noi vom uh, susține amendamentele altor uh, grupuri în ceea ce privește sumele de bani care sunt utilizate pentru munca de lobby și acestea trebuie să fie indicate în registru. Așadar, un astfel de proiect este de susținut. În ceea ce privește reprezentanțele statelor membre și autoritățile publice, acestea sunt ex sunt excluse, de aceea le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au fost pregătiți să facă un compromis, astfel încât să ajungem la în acest, um, la acest acord, pentru că uh, reprezentanțele statelor membre nu trebuie să fie pe același picior cu in, uh, reprezentanții de interese. Mulțumesc în numele ALDE, domnul Daf, două minute. Oh, yes. Uh, the uh, uh, recent scandals have Scandalurile recente au arătat ce putere pot avea lobiștii asupra unui parlament? Grupul liberal salută crearea acestui registru comun al lobiștilor, care creează în mod foarte eficient un sistem deschis și obligatoriu, care ar trebui să aducă o mai mare transparență și un proces consultativ ameliorat. Salut mai ales alineatul 9 din raport, care invită biroul să alcătuiască un sistem de amprentă legislativă prin care raportorii pot să înregistreze pe cei care au făcut lobby de-a lungul parcursului unui proiect de lege. Este o chestiune foarte delicată, însă cred că ar reprezenta un pas înainte în plus pentru a se ameliora legitimitatea populară a Parlamentului și calitatea legiferării noastre. Sistemul poate fi complet numai dacă și Consiliul, care este cea de-a doua cameră a legislativului european, se alătură la acest registru. Însă salut pașii șovăielnici înainte pe care pare că îi face și Consiliul și mulțumesc președinției pentru declarația din această după-amiază. Domnule Daf, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Grote. Îl acceptați? Cu plăcere. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich beim Kollegen. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Daf pentru că a menționat această amprentă legislativă. Credeți că o astfel de amprentă legislativă Mă rog, forma acestei acestea trebuie să fie definită. Credeți că ar putea să uh, și restrângă activitatea Parlamentului European? Și care credeți că ar fi, deci, consecințele și fezabilitatea acestei amprente? Think it would be an experiment. Cred că ar fi un experiment și ca toate experimentele, dacă ar fi reușit, atunci practica s-ar răspândi. Însă cred că ar trebui să fie limitat acest procedeu la raportorii responsabili în numele Parlamentului de redactarea unei legi. Aceștia ar trebui să facă public cu cine au avut reuniuni oficiale de-a lungul activității lor. Cred că acest lucru ar încuraja un lobby inteligent și informat la Parlament. Știm cu toții că ne bazăm pe experți, pe specialiști, pe profesioniștii din afara Parlamentului pentru a produce documente de primă mână. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fox, un minut și jumătate. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a mulțumi domnului președinte Casini pentru activitatea sa pentru, în direcția acestui acord interinstituțional. Eh, membrii AFCO și Comisia au lucrat din greu pentru un raport cu mari semnificații, pentru mai multă transparență în procesul legislativ. Doamnă președinte, e bine că dumneavoastră sunteți astăzi aici la prezidiu și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru activitatea avută în negocierile între Parlament și Comisie. Raportul acesta este, are o abordare proporțională, este util și cred că va face numai bine. Recunoaște rolul important pe care uh, administrația locală și uh, regională îl are în legislația europeană și face diferența clară între lobbyiști și autorități regionale și locale. Deși raportul este un pas în direcția corectă, uh, mai sunt multe de făcut. Sper că acest registru, dacă va fi un succes, se va, va evolua într-un registru obligatoriu pentru lobbyiști. Sunt de acord cu propunerea domnului Daf că Uh, toți raportorii trebuie să spună cu ce lobbyști au intrat în contact în redactarea unei legi. E clar că noi suntem priviți cu suspiciune de alegătorii noștri. E nevoie de mai multă transparență și de uh, deschidere. Cu cât mai multă transparență, cu atât mai bine. Permiteți-mi să spun că acest acord are o problemă. Și anume că lipsește o instituție E dezamăgitor că, că, iată, Consiliul încă nu a semnat. Ca co legitor aș solicita tatălor membre să semneze uh, pentru acest registru ca, să, ca procesul legislativ să fie cu adevărat transparent. Mulțumesc. Și acum, din partea verzilor, domnul Hefner, două minute. Doamnă președintă, dragi, dragi colegi, politica necesită încredere. Eurodeputații sunt aleși în alegeri uh, printr-un vot secret uh, și liber de către cetățenii noștri care așteaptă pe bună dreptate ca toate deciziile pe care le luăm să fie în interesul public, în, pentru binele lor, să nu reprezinte interesele uh, unor terți, a unor firme sau alte grupuri de interese. Știm însă, pe de altă parte, cu toții că există la Bruxelles mai mult de 10.000 de lobbyiști profesioniști care tocmai asta încearcă să facă, să influențeze membrii diferitelor comisii uh, sau comisii europene. Uh, acest lucru nu poate fi evitat. Trăim într-o societate liberă. Însă, trebuie să ne apărăm independența. Acest lucru nu a reușit întotdeauna. Au existat și eurodeputați care au încălcat regulile. De aceea, regulile noastre trebuie să fie îmbunătățite și una dintre premisele cele mai importante ale încrederii este transparența. De aceea, lucrăm acum la transparență. După negocieri îndelungate, am reușit să negociem deci acest registru comun de transparență împreună cu Comisia și, și eu mi-aș fi dorit ca și Consiliul să să fii implicat. Verzii militează de mult pentru acest registru. Ne bucurăm și suntem și mândri de acest rezultat, însă trebuie să vă spun că nu suntem mulțumiți întru totul. Am fi dorit un registru obligatoriu, nu doar pentru cei care intră în incintele și desfășoară activitatea în incintele Parlamentului și Comisiei, ci și în afară. Cei care beau un pahar de vin uh, într-un restaurant din Bruxelles cu un uh, deputat sau uh, cu un funcționar dorim ca datele privind uh, sumele, așadar uh, privind uh, informațiile financiare, să fie uh, indicate în acest registru ca să știm exact despre câți bani este vorba. Și, de asemenea, avem nevoie de o evaluare uh, Uh, periodică printr-un secretariat comun. Cu toate acestea, cu toate aceste neajunsuri, aceasta este o zi bună a, pentru Europa. Vom avea mai multă transparență și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proces. Mulțumesc. În numele GUE, domnul Sondegard, un minut. Uh, er uh, mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport este un pas mic către mai multă deschidere iar un registru obligatoriu de interese pentru toți cei care încearcă să influențeze instituțiile europene. Însă suntem departe de a ne fi atins obiectivul, iar deputații europeni corupți au arătat clar că e nevoie să ne facem curat la noi în o Să arătăm limpede că nu este acceptabil ca deputații să aibă vreun fel de uh, Uh, remunerație sau uh, de slujbă secundară. Trebuie să avem reguli clare privind darurile oferite deputaților și consecințele pentru încălcarea acestor reguli. Trebuie să fim atenți ca să nu fie pedepsit mesagerul. Așteptăm cu nerăbdare raportul Comisiei de Resort și Sperăm să fie revizuit acordul pe care îl examinăm astăzi și regulamentul de procedură al Parlamentului. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Hans-Peter Martin. Domnule Martin. Danke, Herr Kollege. Ich wollte fragen... Stimate coleg, doream să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre amprenta legislativă care este însemnătatea acestui uh, registru de transparență și anume a faptului că acesta nu va fi uh, obligatoriu. Deci aceasta este o lacună foarte importantă. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Îmi oferă șansa de a sublinia uh, ceea ce am mai spus și anume că nu ne-am atins încă obiectivul, mai avem mult drum de parcurs. Aceasta nu este soluția ideală, mai sunt multe de făcut. În ceea ce privește uh, înregistrarea obligatorie, aceasta este esențială. Dacă ne uităm la amprenta electronică asupra legislației, asupra textelor, uh, Cred că este o idee excelentă și trebuie să ne ocupăm de acest subiect, însă trebuie să fie obligatoriu pentru că altfel nu va funcționa. Însă, după cum v-am mai spus, ne îndreptăm în direcția cea bună. Este un pas în direcția cea bună și când vom primi raportul Comisiei de Resort, și vom revizui și vom aduce amendamente la acest text peste uh, 2 ani, cred că ne vom fi atins obiectivul necesar. Mulțumesc! Acum în numele grupului EFD urmează domnul Agnew, un minut. So, to have a transparency... Pentru a avea un registru de transparență, uh, cred că trebuie să facem ceva, pentru că ziariștii britanici au demonstrat ușurința cu care unii eurodeputați sunt atrași de uh, vraja banilor și unii s-au pretins șocați să descopere că activități de lobby corupte au avut loc chiar sub nasul său. Acest registru nostru uh, arată că mm, uh, foarte multe se fac după ce lucrurile s-au produs. Până la urmă, registrul nu va schimba foarte multe, pentru că cei care fac lobby vor reuși întotdeauna să-și croiască un drum. Acum uh, se va mm, arunca puțină lumină asupra ceea ce se întâmplă, însă până la urmă activitatea se va desfășura ca în mod normal. Și până la urmă toate vor fi afectate de birocrație, iar uh, cei care comit infracțiuni își vor găsi uh, o portiță de scăpare. Întotdeauna vor exista activiști de lobby fără scrupule, pentru că întotdeauna vor exista șacali și vulturi. Mulțumim, uh, domnule Agnew. Mai avem un cartonaș albastru de la domnul Hefner. Sunteți dispus să acceptați întrebarea? Vă rog. Do Stimate coleg, eu sunt sigur pentru un schimb corect de argumente în dezbateri, dar nu mă bucură faptul că lucrurile sunt prezentate fals. Aș vrea să corectați ceea ce ați spus, Adineu. Ați spus că un, că Parlamentul vorbește despre un, un registru de transparență doar din cauza faptului că un ziar britanic a scos la iveală o anumită poveste. V-aș ruga să explicați opiniei publice că noi am dorit să vorbim de mult timp de acest, uh, despre acest subiect și că s-a decis uh, că vom avea acest dosar al registrului de transparență înainte de a avea loc acel scandal. Deci nu este cum ați spus-o dumneavoastră vorbitorul. Mi se pare că acel lucru a, fost, uh, a avut un efect catalizator. Eu nu aș vrea uh, să ne ghidăm după astfel de demersuri la instituțiile europene și să nu uităm că aici vorbim despre o cultură a corupției și nu aș dori ca țara mea să facă parte din așa ceva. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Egniu, mulțumim, dragi colegi! Domnul Mölzer, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că nu doar Parlamentul European, ci Uniunea Europeană în ansamblul ei suferă din cauza lipsei de credibilitate. Domnul Hefner poate că nu aude cu drag aceste lucruri, dar Parlamentul uh, se află acum sub presiune din cauza scandalului de lobby și trebuie să ajungem la un... și astfel a ajuns la un acord în ceea ce privește registrul de transparență. Dar registrul de transparență voluntar este praf în ochi și nu va duce la transparență. Consiliul de Miniștri nu participă la acest lucru. Nu participă nici măcar, uh, dat fiind că ar trebui să fie implicate instituțiile care fac parte din aparatul decizional. Și chiar dacă ar participa, tot rămân lacune. Sute de cercuri de experți iau decizii la comisie în spatele ușilor închise. Mi se pare că, că nu trebuie inclus în registrul transparență doar activitățile economice, activitățile plătite, ci și activitățile la nivelul uh, Camerelor de Comerț și uh, Uniunilor Sindicale. Astfel vom putea vorbi într-adevăr despre transparență. Mulțumim. Urmează doamna Geana cu și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări domnului Cazini pentru raportul său, pentru că este un raport just problema transparenței are legătură și cu demnitatea funcției de deputat, fără niciun dubiu. Însă, cu cât uh, vom avea astfel de măsuri, cu atât vom avea mai multă transparență și vom putea garanta mai bine o relație cât mai clară și transparentă între administrație și grupurile de interese. Și acest registru va permite uh, existența unor relații transparente și uh, vom avea capitole speciale pentru reprezentanții grupurilor de interese diferite de cele uh, pentru reprezentanții societății civile sau a autorităților publice. Și în felul acesta se va vedea că există roluri diferite uh, de la un interlocutor la altul al instituțiilor europene și de asemenea vom vedea care este identitatea grupurilor de interese și a lobiștilor pentru că în felul acesta va putea exista un dialog direct între grupurile de interese și instituțiile europene. După tratatul de la Lisabona vedem faptul că Parlamentul European și-a crescut puterile, competențele și asta face ca el să atragă interesul unor reprezentanți anumitor grupuri care doresc să intervină. Domnule președinte, registrul transparenței ar permite, ne-ar permite să avem o relație interactivă între reprezentanții poporului, reprezentanții aleși ai poporului, deputații și instituțiile europene pe de o parte și acești interlocutori pe de altă parte. Și este clar că uh, lucrurile acestea, uh, că toate organele Uniunii Europene trebuie să fie reprezentate. Mulțumesc, domnul Guerrero are cuvântul. Mulțumesc, vreau să-l felicit și eu pe domnul Cazini pentru raportul pe care l-a pregătit avem, uh, trecem printr-o criză de dimensiuni extreme și o criză care durează de ceva timp și probabil că va mai dura. Și evident asta are un efect asupra condițiilor uh, de viață ale cetățenilor și asupra viitorului lor. Criza economică trebuie să fie un motiv să încercăm să găsim uh, soluții pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor noștri ca să ne crească legitimitatea, respectând valorile politice pe care uh, le predicăm, austeritatea, onestitatea, transparența și un astfel de registru ar reprezenta un pas către transparență, dar e vorba doar de un singur pas și aș vrea să mă alătur colegilor care au subliniat nevoia ca acest registru să fie obligatoriu și Consiliul să, uh, fac, să ia parte la acest registru și sancțiunile să fie mai dure atunci când se întâlnesc uh, încălcări. Urmează doamna Tain. Dragi colegi, mâine vom vota de, pe registrul de transparență și vom face un pas în direcția potrivită, dar nu va fi și ultimul. Mă bucură faptul că uh, reluăm subiectul registrului lobbyiștilor, care se, nume, se numea așa din 1996 încoace. Acum trebuie să se numească registrul de transparență. Ne gândim aici uh, că trebuie să se înregistreze pentru a obține cu son de acces um, o, o serie de uh, persoane reprezentând, reprezentând uh, anumite autorități. Însă aici trebuie să vedem uh, faptul că sunt implicate și uh, persoane care nu au neapărat activități politice. Indiferent despre de ce fel de transparență uh, vorbim aici, la urma urmei ține de fiecare eurodeputat să decidă cu cine se întâlnește, cu cine nu se întâlnește, pe cine vrea să asculte și pe cine nu. Fiindcă, la urma urmei, suntem contactați și prin multe alte canale de comunicare. Mulțumesc, spune uh, președintele. Domnul Martin are cuvântul. Da, asta cu compasul interior și cu atitudinea uh, proprie este o chestiune extrem de sensibilă. Lucrurile devin problematice în momentul în care se încearcă convingerea eurodeputaților. Acum avem registrul uh, de lobbyiști în care sunt înregistrați 20 și ceva de mii de lobbyiști la Bruxelles. Dar aș vrea să subliniez faptul că noi, cei de aici, la instituție, avem prea puține șanse de a face față acestor probleme. Cu registrul de transparență am făcut doar un mic pas, dar și ne pregătim uh, cu pași înceți de lobby act, să aveți un fel de lobby act ca la Washington, unde acesta există de generații încoace. Este important să avem măsuri adiționale, nu doar amprenta legislativă, ci și um, o, o amprentă personalizată legislativă, dacă vreți. Aș dori să vedeți puțin ce am înfăptuit eu pe pagina mea de internet, unde există o înregistrare a tuturor lobiștilor care am intrat în contact direct sau indirect. Mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un raport foarte important pentru că intră în fondul problemei și ține de esența a ceea ce facem noi în Parlament. Uh, aceasta creează impresia uh, de corupție sau de privilegii sau ambele. În realitate însă lobiștii sunt experți în domeniu și ei uh, au sarcina să ne informeze cu privire la diversele complexități ale legislației propuse. Eu uh, însumi am fost uh, implicat uh, într-un act normativ privind protecția datelor și un grup m-a abordat în acest sens. Dacă eu aș fi obligat să um, îi registrez și pe cei care au venit la mine pentru că astfel am asigura transparență, atunci am avea uh, și un registru al celor care ne-au abordat. Cred că aceasta ar crea mai mare flexibilitate și mai multă încredere. Și cred că merită să continuăm această idee. Mulțumesc, domnul vicepreședinte al grupului de lucru, domnul Lambrinitis. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus adesea că cetățenii nu cunosc puterile sporite pe care le are acest Parlament în urma tratatului de la Lisabona. Acest lucru este, din păcate, adevărat trebuie să fiți siguri că lobbyștii sau cei care se pretind lobbyști, așa cum s-a dovedit recent, uh, cunosc puterile acestui Parlament. Noi uh, putem să hotărâm asupra oricărei legislații majore din Uniunea Europeană și acest lucru este bun pentru că îi reprezentăm pe cetățenii europeni și suntem singurul organism ales direct. Totuși, uh, aceasta este și va rămâne una dintre cele mai transparente instituții din Uniunea Europeană și cred că, totuși, cu puteri mai mari vin și responsabilități mai mari și exact asta trebuie să încercăm să realizăm în următoarele luni. Acordul de astăzi cu Comisia nu este rău dar uh, grupurile de lobby trebuie să fie obligate să-și pună numele și interesele reale într-un registru și Parlamentul uh, le cere acest lucru celor care ne abordează și sper că și celelalte instituții vor urma acest model. În încheiere voi spune următoarele. Așa cum spuneați, sunt copreședinte al acestui grup de lucru pe care l-am instituit. Nu pot să spun foarte multe despre detaliile pe care le discutăm, dar pot să vă asigur că vom uh, face tot posibilul pentru ca regulile de conduită pentru acest Parlament să fie unele dintre cele mai transparente, astfel încât cetățenii noștri să fie mândri că sunt membri ai acestei instituții extraordinare. Mă bucur să aud acest lucru, spune domnul președinte. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Flașicova Benova. Dajúci, vajonii Pan, viceprezident komisie, Văd úvode by som chcela oceniť, že... Mulțumesc, domnule președinte, stimați reprezentanții Comisiei, ai Consiliului Transparența este acum îmbunătățită mulțumită acestui registru, dar, să fim sinceri, suntem departe de a avea soluția ideală. Este important ca lubiștii să fie mai motivați să se înregistreze în acest registru, pentru că să nu vor obține acces uh, la Parlamentul European. Vom avea mai multe informații despre aceștia, vom avea numele acestora și uh, lobbyiștii care nu respectă regulile vor uh, suporta anumite sancțiuni. Se pune însă următoarea întrebare. Dacă aceste reguli vor fi autosuficiente, este foarte clar că registrarea este ă, obligatorie pentru că garantează accesul în clădirile Parlamentului. Dar, în același timp, este important să legăm de acest ă, registru și o, anumite obligații de iure. Este vorba despre faptul că avem nevoie de cifre care să devină mai transparente, fiindcă la ora actuală lobbyiștii nu pot să facă publice toate costurile care sunt legate de activitatea lor. Aș aprecia foarte mult dacă colegii noștri nu ar discuta, nu ar confunda aici două teme, registrul de transparență și codul de conduită. Sunt două subiecte aparte. Unii colegi sunt acum victime ale unui scandal și ar trebui să nu confundăm nici acest subiect cu registrul de transparență. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Ulscoc. Mulțumesc, domnule președinte, s-au spus multe și este foarte bine că acum am ajuns la un consens în ceea ce privește registrul de transparență. Este o propunere foarte sensibilă, un pas precaut în direcția cea bună pentru a avea un principiu larg de transparență peste tot în Uniunea Europeană. Este foarte bine uh, că am putut să ascultăm opiniile Consiliului și Comisiei astăzi aici. Este important să avem transparență pentru a diminua riscul de a avea acțiuni neconforme. Este nevoie să avem transparență și pentru a ne spori credibilitatea, un lucru absolut necesar pentru activitatea noastră politică. Următorul pas ar fi acela ca toate instituțiile să fie cuprinse în um, acest uh, demers de a crea un registru de transparență. În țările scandinave avem acțiuni similare. Trebuie să uh, îi protejăm însă și pe informatorii noștri care ne oferă informații prețioase. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Acum trecem la procedura Catch the Eye. Urmează domnul Nicolașic. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Stimate domnule, domnule vicepreședinte al Comisiei, discutăm aici despre registrul lobbyistilor, mai precis registrul de transparență, care visează persoanele care lucrează pe cont propriu la Uniunea Europeană. Salut această inițiativă, fiindcă o năsprire a regulilor pentru a avea o mai bună stabilitate reprezintă o garanție a faptului că funcționăm în mod democratic aici. Trebuie ca, de, ca eurodeputații să respecte obligațiile care vin cu funcția lor, trebuie să aibă posibilitatea să se întâlnească cu cetățenii și la nivelul Parlamentului European. Dar este nevoie să existe reguli clar stipulate, astfel încât să putem purta un dialog deschis, transparent cu toate acele persoane care doresc să participe la procesul legislativ în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Urmează acum domnul Martin. Domnul Cashman, mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de raportor la regulamentul 1049 pe 2001 privind accesul la documente și în spiritul transparenței uh, pe care o reprezintă această, acest regulament, salut acest acord. Este un nou pas în direcția cea bună pentru că deschiderea și transparența sunt miezul procesului democratic de luarea deciziilor și ar trebui să-i cunoaștem pe toți cei care influențează uneori în mod nejustificat politicile și procedurile. Totuși, trebuie să facem și mai mult, trebuie să ne asigurăm că transparența și integritatea activității lobiștilor la nivel european uh, are o importanță foarte mare. Apoi, acest registru trebuie să devină operațional cât mai repede cu putință și odată ce el devine operațional, toate persoanele și organizațiile care sunt vizate de el ar trebui să ofere informații corecte ca să vedem cine influențează pe cine și în fine, dați-mi voie să o citez pe Iana Mitemaia de la Transparency International, care spunea că acest nou registru va fi un test din, al angajamentului tuturor părților implicate în activitățile de lobby pentru mai multă deschidere. Nu se poate spune mai succint decât atât. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnule Cashman. Acum, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să spui că secolul 21 este secolul Wikileaks și al participării uh, cetățenești și al transparenței este o evidență. Trebuie să luăm aceste decizii spre transparență și din acest motiv trebuie să avem activitate proactivă. Nu trebuie să așteptăm să se facă presiuni asupra noastră. Trebuie să facem efortul de a ne apropia de cetățenii noștri, de a asculta și din acest motiv cred în eficiența registrului transparenței și uh, cred că amprenta legislativă este foarte importantă în măsurarea rezultatelor. Ea ne va permite să avem o abordare mai modernă. Eu sunt responsabil pentru acest raport și am luat notă de ideile tuturor celor cu care m-am consultat uh, în uh, munca mea. Trebuie să fim foarte clari și foarte responsabili. Mulțumesc, spune președintele, doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să spun că mă bucur de acest text și îl voi vota cu plăcere mâine. Vreau doar să semnalez că scandalurile recente pe care le-am uh, cunoscut uh, sunt niște tentative de corupție, nimic uh, altceva. E grav, într-adevăr, însă această activitate este Uh, diferite de aceste scandaluri care, din fericire, sunt izolate. Totuși, vedem că mijloacele uh, folosite de anumite grupuri de interese sunt considerabile și se încearcă un maxim de influențare a deciziilor. Așadar, acest registru este un pas în, ca, pe calea cea bună și eu mă bucur de toată munca care s-a făcut. Totuși, uh, trebuie să trecem mai departe, trebuie ca acest instrument să fie unul dinamic pe care să-l evaluăm în fiecare an și uh, cred că evoluția tehnologiei și a mijloacelor lobiștilor ne va obliga să evaluăm tot timpul acest instrument, să vedem dacă el este eficace și să știm tot timpul cine face lobby pentru câți bani în ce mod și eu sunt uh, favorabil acestei idei a amprentei legislative și nu ecologice pe care ați menționat-o mai devreme, adică să se afișeze raportul, numărul de lobbyiști, oamenii care s-au întâlnit și să știm exact cine a zis ce, cui și pe cine a influențat și, de asemenea, să explicăm cetățenilor foarte clar cum funcționează aceste lucruri, cetățenii să poată consulta aceste registre și să înțeleagă mai bine modul în care luăm deciziile. Iată de ce grupul nostru va vota fără rezerve acest text. Mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Lobbyismul este un instrument central al participării cetățenilor la proiectul european și este important să evităm abuzul de acest instrument. De aceea avem nevoie de un, transparent, de un registru de transparență pentru toate instituțiile, nu doar Parlamentul și Comisia, ci și Consiliul, fiindcă la urmă, urme acolo sunt luate deciziile importante. Uh, și încă ceva, înregistrarea trebuie să fie obligatorie, nu doar pentru a asigura accesul în Parlament. Lobbyiștii caută contacte nu doar în clădirea Parlamentului, au loc reuniuni, întâlniri la restaurante, la recepții de cocktail și la sălile de sport, dacă vreți. Și acum vreau să vă spun că trebuie să existe transparență și la nivelul partidelor. Și chiar dacă discutăm despre partidele reprezentate de o singură persoană, partidele politice trebuie să dea dovadă de transparență, trebuie să acționeze uh, cu transparență în ceea ce privește costurile implicate de uh, alegeri, de campania electorală și așa mai departe. Este important uh, să avem toate aceste informații, pentru că aceste costuri sunt cele care trebuie să devină transparente. Mulțumesc. Urmează acum domnul Țemche. Bardzo chciałem podziękować za możliwość. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Eu sunt de acord cu antevorbitorul meu atunci uh, când vorbim despre progresele în ceea ce privește procesul legislativ. Totuși, acesta este doar unul dintre pașii necesari, pentru că trebuie să ținem seama și de alte măsuri și alte soluții necesare. Noi trebuie să răspundem la întrebarea ce are voie să facă un membru al Parlamentului? Are permisiunea să lucreze doar în interiorul Parlamentului sau are voie să se implice și în alte activități? Cred că aceste alte activități trebuie să fie definite foarte uh, restrictiv și ar trebui să se limiteze la activități academice sau uh, iar orice alte activități vor fi îndoielnice. Ultimul vorbitor este doamna Eck. Tack, herr talman. Europeiska parlamentet har... Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European, prin tratatul de la Lisabona, a primit mai multe prerogative, mai multe competențe aici, ceea ce înseamnă că răspunderea noastră a crescut considerabil. Transparența este tocmai de aceea foarte importantă, fiindcă este vorba despre legislație emisă pentru 500 de eh, milioane de cetățeni. Și de cele mai multe ori valorile economice legate de aceste activități legislative sunt foarte mari. Eh, este important să avem informațiile necesare despre lobbyiști și sper să Ehm, avem cu acest registru de transparență un pas înainte să avem un să putem să-i protejăm pe informatorii noștri ehm, și este important ehm, să ținem cont de acest instrument nu doar în ceea ce privește chestiunile financiare. Astăzi avem acest registru ca instrument voluntar. Este important să vedem care sunt activitățile adiționale care au voie să fie întreprinse de eurodeputați. Uh, după cum vedeți, acesta este doar un prim pas în direcția cea bună, însă pentru a ajunge la obiectivul ultim, transparență, democrație și așa mai departe, mai sunt multe de făcut. Mulțumesc, spune președintele. Am ajuns la fine discuției cu domnul vicepreședinte Șefcovici. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Weber a spus foarte corect și anume că registrul de transparență trebuie să fie gestionat în comun și este un lucru de care trebuie să fim mândri. Uh, în afara Statelor Unite și uh, Canada, uh, nu cunosc um, situații în care un astfel de registru să funcționeze. Și aici vorbim despre capitalele statelor membre ale Uniunii Europene. Mai mulți uh, deputați, uh, printre care domnul Guta și domnul Hefner, s-au referit la registrul obligatoriu. Noi, în grupul de lucru, am discutat această chestiune pe îndelete și problema este că în momentul de față nu, nu știm care este temeiul juridic care să-i poată obliga pe cetățeni sau entitățile juridice să se înregistreze pentru a-și exercita profesia. Noi, ca administrația Uniunii Europene, nu putem să refuzăm să uh, avem legături cu astfel astfel de entități pe această bază. Și de aceea am încercat să găsim modalități pentru a face apel la motivațiile pozitive ale lobiștilor să se înregistreze și cred că am reușit foarte mult. Prin acordul cu Parlamentul practic transformăm acest sistem într-unul obligatoriu și cred că prin acțiunile noastre comune, împreună cu Consiliul, vom crește presiunea atât de mult încât în următorii doi ani vom vedea cum funcționează sistemul și acesta ne va oferi experiențe suplimentare pentru a avea o revizuire de înaltă calitate. Și abia apoi vom putea vedea cum uh, putem îmbunătăți și mai mult funcționarea sistemului. Este necesar în acest context o verificare adecvată a finanțării activității celor înregistrați și vă pot asigura că deja de pe acum Comisia face controle aleatorii în toate uh, în registru cu privire la entitățile înregistrate și cred că această activitate se va intensifica odată ce registrul va fi gestionat în comun. Cei care sunt în registru trebuie să fie siguri că dacă depistăm ceva necorespunzător, uh, vom uh, investiga situația și îi vom numi. Sunt uh, foarte bucuros că mulți vorbitori s-au referit la importanța ca toate cele trei instituții să progreseze împreună în acest dosar și cred că uh, datorită deschiderii președinției ungare nu vom mai pierde timpul și vom începe discuțiile interinstituționale cu Consiliul cât mai curând posibil și sper că vom găsi o modalitate de a gestiona registrul împreună uh, și de a colabora uh, între toate cele trei instituții, scopul fiind acela de a crește transparența uh, procesului de legiferare la nivelul Uniunii Europene. Ultimul punct uh, a fost uh, foarte bine descris de domnul Casini, dar a fost menționat și de alții. Registrul de transparență nu este un glonț de argint sau o soluție magică pentru a combate corupția. Există standarde etice și reguli clare. Acestea trebuie să fie cheia. Dar cu siguranță registrul va fi un instrument foarte bun și un indicator foarte bun că cei care sunt înregistrați sunt uh, pregătiți să respecte regulile, să fie transparenți și să nu aibă nimic de ascuns. Și cred că acesta ar trebui să fie indicatorul nostru. Ar trebui să fie parteneri cu noi, să facem schimb de informații și să avem încredere în comunicările noastre viitoare. Mulțumesc, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acum, doamna Ghiori din partea Consiliului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați membri. Cselőjeként üdvözöljem a mai vitát, În calitate de cetățean al unui stat membru, salut această discuție și acest acord între, Parlamentul și, între Parlament și Comisie privind registrul transparenței. în calitate de cetățean care are o lege privind lobby-ul încă din 2006. Așa stau lucrurile în Ungaria. Așadar, pentru noi uh, transparența a fost tot timpul importantă și mă bucur că în perioada 2008-2009, deși nu am reușit să realizăm uh, progrese, acum, în timpul președinției maghiare, am atins acest uh, scop. Consiliul este gata să urmărească atent aceste procese și la un anumit nivel să se alăture aceste activități. Așadar, Consiliul este pregătit, este, are o atitudine deschisă de negociere pentru a uh, deschide calea cooperării și această voință ar trebui să fie pol- uh, confirmată de o declarație politică din luna iulie a acestui an. Așadar, vorbim de aderarea la acordul inter- interinstituțional, uh, deși asta este singura formulă pe care o acceptă statele membre și reprezintă un uh, progres major. Motivul este acela că uh, Consiliul nu este o instituție abordată de lobbyști sau de organizații de lobby. Foarte rar Consiliul este abordat de lobbyști. Lobiștii se duc la guvernele statelor membre Așadar, Consiliul este mult mai puțin expus activităților de lobby. Și oricum, nu atât de mult cum sunt Comisia sau Parlamentul. Însă, sunt sigur că vom avea o cooperare uh, foarte fructuoasă și în urma negocierilor vom putea obține această declarație politică. Președintele, și acum ultima intervenție pe acest subiect, domnul Casini, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun doar câteva lucruri și eu vreau să subliniez faptul că acest acord acest acord a fost încheiat uh, mult înaintea incidentelor uh, în care au fost implicați jurnaliștii britanici și Trebuie să vă spun că ziarele italiene spun astăzi că numai din cauza acestui scandal am făcut această inițiativă, ceea ce e complet incorrect. Uh, acordul acesta a fost uh, încheiat mult înainte, nu așa cum spune Corriere de la Sera. Și lucrurile au trenat un pic pentru că în momentul în care am aflat despre acel scandal, ne-am întrebat dacă nu putem îmbunătăți și mai mult textul, dar textul exista. Deja deci asta e primul comentariu. Și în al doilea rând, uh, Uh, problema obligativității acestui uh, registru. Înregistrarea este deja obligatorie, dar nu înțeleg ce vreți să spuneți prin obligatoriu. Nu puteți încerca să spuneți că toate companiile și toți cetățenii trebuie să fie înregistrați. Asta nu e posibil. Dacă uh, Eventual ar trebui să fie o sarcină pentru fiecare membru al Parlamentului uh, care este abordat. În al treilea rând, posibile viitoare amendamente. Există un grup de lucru și cred că ar trebui să lăsăm loc acestui grup de lucru să-și facă treaba. Cred că ar fi corect și potrivit să discutăm despre progresele acestui grup. Nu știu dacă trebuie să o fac eu sau președintele, dar oricum să lăsăm acest grup să-și facă treaba. Și în fine aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului comisar, care a avut o contribuție considerabilă la încheierea acestui acord, la ajungerea acestui acord și, de asemenea, reprezentanților guvernului maghiar pentru asigurările pe care ni le dau în legătură cu faptul că și Consiliul se va arătura mai târziu aceste inițiative. Consiliul cu siguranță este a doua cameră a sistemului nostru parlamentar și trebuie să extindem acest sistem și la a doua cameră. Asta înseamnă că uh, subliniem și mai mult ideea că Europa are un guvern și un corp legislativ. Însă, înțeleg că există această dificultate specifică dată de faptul că uh, statele membre sunt reprezentate de Consiliul uh, European, dar cred că vom găsi o rezolvare. Mulțumesc, uh, domnule Casini. Dezbaterea pe raportul Casini așadar este închisă, spune președintele, și vom vota mâine după amiază la 12.30. Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind siguranța nucleară la 25 de ani de la dezastrul de la Cernobâl și îi dau cuvântul domnului Bogus.